Okay, can I bring the meeting to order? Haideți să începem ședința din această după masă. Următorul punct de pe ordinea de zi este finanțarea multianuală pentru Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Are cuvântul domnul Taylor. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ianuarie 2013, această comisie și Parlamentul European, de fapt, au votat pentru a extinde rolurile Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru ca aceasta să fie răspunzătoare și pentru poluările cauzate de instalațiile gaziere și petrolifere și pentru a motoriza uh, impactul maritim cauzat de uh, poluările acestor instalații de petrol și gaziere. Uh, în plus, am dorit să extindăm acoperirea geografică pentru a include și uh, țările vecine cu Uniunea Europeană. Deci raportul de astăzi nu discută dacă această idee este una bună sau nu, ci despre cum putem să ne asigurăm se poate ocupa de activitățile suplimentare în cadrul, cadrul, finan, în cadrul uh, noii perspective financiare. Propunerea făcută de Comisia Europeană se referea la o sumă de 160 de milioane de euro pentru această perioadă. Era vorba de 154 de milioane de euro pentru obiectivele actuale și o sumă suplimentară de 6 milioane de euro alocată noilor sarcini. Pentru a vă ilustra care este situația, în cadrul financiar multianual anterior, această agenție europeană pentru siguranța maritimă primise exact aceeași sumă de 154 de milioane de euro. Inițial, această agenție ceruse suma de 198 de milioane de euro uh, se ținea seama de anumite fenomene cum este inflația. Însă, ulterior, uh, profitând de anumite eficientizări, au uh, considerat că au nevoie de fonduri reduse. Deci, cererea revizuită a EMSA se baza pe această sumă de 154 de milioane de euro. Însă, calculele agenției legate de uh, costurile extinderii serviciilor uh, asupra instalațiilor offshore este diferită de calculele comisiei. Și cifra Comisiei Europene referitoare la noua sarcină este, după cum am spus, de 6 milioane de euro. Cifra uh, înaintată de EMSA este de 30 de milioane de euro și în calculele EMSA se, uh, se include monitorizarea, de exemplu, instalațiilor din uh, zona arctică și din zona insulelor Canare, din Atlantic. Și cred că cu toții ne dorim ca ENSA să se poată achita de sarcina care a fost atribuită într-un mod eficient și adecvat. După cum am spus, nu discutăm dacă această idee este una bună sau rea, pentru că această decizie a fost deja luată. Și pentru a reflecta această situație, eu aș recomanda să alocăm 185,5 uh, de milioane de euro pentru următorul cadru financiar multianual, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, tocmai pentru a ține seama de noile sarcini atribuite acestei agenții. Am avut deja o întâlnire între raportorii din umbră și m-a surprins atitudinea pozitivă a acestora am discutat despre posibilitatea ca această agenție să se bucure de resurse uh, proprii, de exemplu. Acestea sunt aspectele pe care le vom uh, propune, pe care le vom sprijini și sunt sigur că ele vor fi reflectate și de amendamentele care vor fi propuse până la termenul limită de 26 iulie. Nu aș dori să intervin pentru un uh, timp prea lung. Cred că vă bucură acest lucru, domnule președinte. Consider că am spus deja suficient. Vă mulțumesc. Cred că uh, v-ați referit la 185,5 milioane de euro, nu lire sterline, cum ați spus dumneavoastră. Uh, cred că de aceea se bucuraseră atât de mult domnul Bradburn și doamna Foster, dar vă referați la euro, desigur. Vă mulțumesc. Acum numele PPU-ului are cuvântul domnul de Grandes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului Taylor, raportorului nostru pentru raportul său, care este unul uh, succint, dar pozitiv. Într-adevăr, Comisia pentru Transport a dat dovadă de o atitudine pozitivă față de acest subiect maritim și profitând de această atmosferă favorabilă, întotdeauna Comisia ne acordă nouă, noi sarcini. Deci ne aflăm într-o situație puțin dificilă pentru că trebuie să împăcăm această dorință pozitivă și abordarea pozitivă pentru a rezolva diferitele puncte legate de aspectele financiare mai ales aspectele financiare dificil de rezolvat. Aș dori să clarific anumite lucruri. De la bun început, această agenție, și este un lucru legat și de istoria sa, a decis, cu acordul tuturor, că are nevoie de o flotă de nave pregătită pentru a face față uh, necesităților în funcție de situația care apare. Drept urmare, agenția transmite uh, niște ordine navelor care se află în în zona respectivă, nave care trebuie să respecte cerințele acestei agenții. În același timp, se plătește pentru acest serviciu, pentru această funcțiune. Drept urmare, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă are anumite costuri și aceste costuri cresc pe măsură ce sporesc și sarcinile care trebuie îndeplinite și întotdeauna trebuie plătit pentru un anumit serviciu. Și, desigur, un amendament al domnului Taylor se referă la uh, cum uh, vor fi calculate costurile de către părți terțe. Deci, cum trebuie calculate costurile și cine trebuie să plătească dacă este implicat, de exemplu, și un stat terț? Și trebuie să înțelegem cum vor putea fi recuperate aceste costuri suplimentare, pentru că un anumit stat este informat, o parte merge la fața locului pentru a se ocupa de poluarea care are loc acolo și până la urmă se acumulează o factură care trebuie plătită de cineva la un moment dat. Deci este vorba de noi costuri, costuri mari, pentru că discutăm de costuri de punere în, în aplicare, costuri de recuperare a unui uh, anumit vas. Știm foarte bine că e vorba de tipuri diferite de nave în zone diferite, cu caracteristici diferite și nu poți să ceri uh, insulelor, uh, nu poți să ceri unui vas care se află în Golful Biscaya să intervină cu anumite activități în uh, uh largul insulelor uh, Canara. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Și apoi, noile competențe referitoare la responsabilitățile legate de accidentele majore, de a avea un fel de platformă maritimă care să poată răspunde la accidente care se petrec în diferite zone. Desigur, de acest lucru se poate ocupa Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă sau nu, însă, ținând seama de creșterea costurilor operaționale, de eficientizare a uh, plăților și a serviciilor efectuate și, desigur, putem fi foarte generoși, domnule Taylor, însă consider că ne așteaptă negocieri dificile și probabil că acest uh, dosar uh, va fi mult mai complicat decât am fi așteptat noi. Domnul Kuhn. Vă mulțumesc, domnul Fleckenstein. Doresc să mulțumesc și eu uh, colegului Taylor pentru colaborarea pe care am avut-o. Pe hârtie am acordat EMSA noi competență. Este vorba de extinderea acestor competențe asupra supravegherii uh, instalațiilor uh, petroliere și gaziere, însă Trebuie să înțelegem că aceste competențe nu vor putea fi îndeplinite dacă nu există o finanțare suficientă. EMSA ne-a dovedit că uh, folosește eficient fondurile alocate și acest lucru nu este valabil pentru toate agențiile europene. Și valoarea adăugată, uh, potențialul EMSA de a recunoaște la timp poluarea maritimă și de a evita catastrofe maritime este mult mai mare decât costurile anuale operaționale pentru această agenție. Deci este important ca statele uh, membre să nu se zgârcească acum la acest punct neimportant și să nu se plângă după aceea că o catastrofă nu a putut fi evitată datorită faptului că EMSA nu a avut uh, suficiente fonduri la dispoziție. Din păcate, Comisia nu ține seama de rata inflației și știm care este poziția și în uh, Consiliu. Însă discutăm de o perioadă de șapte ani și nu s-au prevăzut uh, suficiente sume pentru noile sarcini ale EMSA. În ultima perioadă financiară, EMSA a primit 154 de milioane de euro și acum, în ciuda noilor sarcini care au fost atribuite, ar trebui să primească doar cu 6 milioane de euro în plus. Nu mi se pare o soluție corectă. Drept urmare, sunt de acord cu cele spuse de raportor. Suma propusă de acesta, de acesta 185,5 uh, milioane de euro. Nici această sumă nu mi se pare suficientă pentru că trebuie să înțelegem de ce este necesară, de ce este necesară această sumă. Avem nevoie de o extindere a procesului de, de screening, de monitorizare, pentru că dacă nu, se va observa doar uh, zona unde există anumite pla- uh, platforme, nu întreaga zonă mari- maritimă. Apoi, este nevoie de anumite instalații speciale, pentru că uh, catastrofele sunt uh, dificile, ai nevoie de anumite instalații uh, speciale, trebuie, avem nevoie de noi nave și uh, personalul trebuie pregătit pentru a face față noilor provocări. Și eu consider că pentru toate aceste lucruri este nevoie de o sumă de 190 de milioane de euro. EMSA vorbește de o sumă de fapt de 198 de milioane de euro. Eu sunt convins că vom uh, reuși să ajungem la un compromis cu raportorul. Însă, principial, pe mine mă supără un lucru. Cine comandă, plătește. Așa se întâmplă în viața normală. Și aici nu uh, domnul Calas și colegii săi au, uh, și personalul său a venit cu această propunere, ci domnul comisar Oettinger a venit cu această, cu această propunere și atunci uh, mă întreb de ce acest domeniu al energiei nu, de ce nu se poate contribui cu ceva la finanțarea acestei agenții. Probabil că este o întrebare retorică, din păcate. Doamna Bilbao, recomandul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Taylor pentru efortul făcut. Majoritatea argumentelor au fost deja expuse. Într-adevăr, s-a făcut o reformă a agenției, în urma căreia agenția a primit noi competențe și cifrele sunt uh, edificatoare. Bineînțeles, nu putem, uh, agenția nu se poate achita toate aceste noi sarcini fără buget suplimentar. Agenția a fost creată în urma unor crize, criza uh, navei Erika, Prestige sau uh, în urma crizei din Golful Mexicului. Deci uh, a fost nevoie să se extindă competențele agenției um, pe măsură ce se produceau aceste catastrofe. Nu trebuie să uităm modul în care au fost modificate competențele agenției și să recunoaștem că e nevoie de o creștere a bugetului acum. Doresc să spun raportorului că, având în vedere dificultățile bugetare cu care ne confruntăm, trebuie să avem poziție foarte clară, netă și fermă, pentru că Consiliul care a aprobat creșterea competențelor agenției să nu facă ca și cum n-ar fi nevoie de mai mulți bani pentru uh, asta. Acum, în raportul precedent s-a spus deja acest lucru și anume că trebuie aprofundată analiza datelor tehnice, că trebuie să cunoaștem mai bine practicile, că e nevoie de inovare și de îmbunătățirea practicilor în toate statele membre pentru a face mai bine față catastrofelor majore care um, aduc poluare Trebuie îmbunătățite bunele practici în, în permanență, trebuie îmbunătățită formarea personalului agenției. Dacă ar avea loc o nouă catastrofă, și sper că nu va fi cazul, dar trebuie să ne întrebăm cât ne-ar costa să nu ținem cont de ceea ce tocmai am menționat. Deci, pe scurt, sunt de acord cu raportorul în legătură cu diferitele elemente, vom depune amendamente și am uh, explicat deja în ce direcție se vor uh, orienta acestea, schimb de bune practici, bună coordonare între statele membre și așa mai departe. Și sper că vom ajunge la un consens, nu trebuie să fie probleme mari. Uh, thank you, Chairman. Well, um, uh, one thing I... Domnul Bradburn, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să amintesc colegilor, așa cum a făcut-o și domnul Taylor, după cum ne-a spus domnul Taylor, aici nu e vorba dacă EMSA trebuie să primească noi responsabilități, pentru că asta se va întâmpla oricum. E vorba de finanțare. Deci eu mă voi referi doar la finanțare. Și se pare că nu multă lume sprijină punctul meu de vedere, pentru că eu unul nu cred că trebuie să alocăm noi fonduri agenției. Știm cu toții că în negocierile cadrului financiar multianual, în urma negocierilor, probabil bugetul va fi redus, iar noi cerem mai mulți bani pentru această agenție și după cum știți, domnule președinte, nu prea uh, sunt un fan al acestor agenții, dar haideți să spunem sincer de unde, cum au evoluat lucrurile. Când uh, evaluăm bugetele, spunem în mod automat, da, trebuie să crească bugetul aici și colo, uh, este reacția noastră automată, fără a studia alte opțiuni. Pentru mine, alte opțiuni sunt um, acelea de a face economii de la alte titluri uh, din buget sau chiar din alte părțile bugetului, după cum a spus un coleg de la socialiști. Și eu fac parte și din Comisia pentru Control Bugetar și văd acolo cât de des uh, um, bugetul de anumite linii bugetare nu este cheltuit. Așa că eu aș spune de ce nu căutăm posibilități de economii în alte domenii ale bugetului, deci uh, să se poată transfera fonduri de la o linie bugetară la alta înainte de a cere bani în plus. Iată ce aș dori să se regăsească în acest uh, raport. Eu am, uh, înainte să fiu eurodeputat, uh, am lucrat la autoritățile locale și mi se dădea din când în când responsabilități suplimentare, dar nu ceream de fiecare dată și buget suplimentar. Reușeam să găsim surse de economii în alte departamente. Asta cer și aici. Bineînțeles, există și posibilitatea creării de mecanisme pentru ca agenția să poată să recupereze propriile costuri uh, sau costuri financiare de la părți, uh, părți terțe pentru activitățile sale dar aceste venituri trebuie luate în considerare ca parte ale bugetului global, pentru că, și revin la punctul de plecare, bugetul Uniunii Europene în totalitatea sa se va reduce și de aceea trebuie să ne comportăm în funcție de mijloacele pe care le avem la dispoziție. De aceea, domnule Taylor, nu sunt de acord cu recomandarea dumneavoastră. Eu aș dori ca bugetul acestor agenții să fie redus, inclusiv cel al EMSA. Mulțumesc. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Pentru că domnul Bradford a spus ce doream și eu să spun, dar punctul meu de vedere este puțin diferit. În calitate de raportor din umbră pentru bugetul pentru 2014, atrag atenția asupra faptului că înțeleg argumentele raportorului și a majorității raportorilor din umbră. Înțeleg ce spun colegii, sunt de acord, dar eu Um, spre o domnul Bradburn sprijină agențiile, dar mijloacele bugetare probabil vor scădea uh, pentru linia 06 de la transporturi și sumele uh, care se doresc uh, să fie suplimentate pentru această agenție vor trebui luate de undeva. Și această agenție nu va fi singura care va avea sarcini suplimentare, Vor mai fi și altele. Și sunt absolut de acord în legătură cu, pe fond cu raportorul, dar se pune problema bazei bugetare, care nu este rezolvată deocamdată și trebuie să ne gândim bine ce facem în această situație. Mulțumesc! Domnule Fleckenstein, uh, vă agitați foarte tare, dar uh, dacă puteți uh, interveni foarte pe scurt, vă rog. Da, ne-am hotărât să avem această agenție tocmai pentru că ne-am, uh, ideea fusese de a evita costuri suplimentare pentru o nouă agenție, înființarea unei noi agenții. În al doilea rând, dacă aveți dreptate, atunci doresc să ne spuneți unde să operăm alte reduceri. Nu în acest punct. Nu putem cere sarcini suplimentare fără o finanțare suplimentară. Și în al treilea rând, dacă într-adevăr este așa cum spuneți dumneavoastră, domnule Riche, atunci ar trebui să spunem electoratului că l-am păcălit. Am spus că vă impunem noi sarcini, dar nu aveți banii necesari pentru materiale, pentru personal și așa mai departe. Deci vă descurcați cu noile sarcini. Vă mulțumesc, comisia are cuvântul. Doamna Berger are cuvântul cât mai succint, sper. Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Taylor, mulțumesc deputaților pentru discuțiile pe care le-am avut. Mă bucur uh, cu faptul că suntem cu toții de acord că aceasta este o propunere bugetară și aici nu e vorba dacă uh, agențiile sau agenția EMSA în acest caz își face treaba bine sau nu. Ne aflăm într-o situație dificilă când prezentăm această propunere pentru că, bineînțeles, am luat notă de ce dorește noul regulament de finanțare și, bineînțeles, faptul că agenția trebuie să aibă aceste noi sarcini fără a duce uh, prejudiciu negocierilor și uh, rezultatului uh, cadrului financiar multianual. Așa că noi ne-am spus că, în general, bugetul pentru agenții va rămâne stabil în următorii șapte ani? Dacă pornim de la această presupunere pentru această propunere, deci că bugetul operațional al agenției va rămâne aproximativ constant, dacă nu dorim să dezavantajăm alte agenții operaționale, deci înghețăm și bugetul pentru, anti, uh, pentru lupta împotriva poluării. Am ținut cont, bineînțeles, de faptul că EMSA de lungul anilor a devenit o adevărată uh, forță pe piață. Um, primesc mai, contracte mai multe și mai bune pentru bani mai puțini și în cadrul viitorii perspective financiare cred că trebuie să folosim asta noi dorim uh, dacă, uh, în cadrul scenariului bugetului stabilizat, să cercăm să cerem un pic ceva bani în plus pentru a încerca să introducem noile activități. Și probabil că nu se poate aborda carta vaselor noi și așa mai departe, pentru că ar costa prea mult, dar poate ar trebui să dăm posibilitatea uh, agenției EMSA să folosească fondurile de ultim resort dacă există, dacă apar catastrofe majore. Deci cu această propunere, Parlamentul și Consiliul cred că va trebui să se achite de rolul, rol de autorități bugetare pentru că este o propunere de ordin bugetar. Noi, bineînțeles, suntem gata să răspundem la uh, problemele tehnice alături de EMSA. Dacă aveți astfel de întrebări uh, când formulați amendamentele, vă vom răspunde. Dar în legătură cu cele 11 amendamente care au fost depuse până acum, am explicat, cred, de ce am prezentat acest buget uh, limitat în rest, cred că vom putea avea discuții constructive. Unele lucruri trebuie încă reformulate, dar trebuie să așteptăm și reacția Consiliului. Mulțumesc! Ok, thank you. Vă mulțumesc. Domnul Taylor, doriți să mai adăugați ceva pe scurt? Da, domnule președinte. Mulțumesc. Am auzit ce a spus domnul Bradburn și uh, știu că dorește să fa facă rost de bani de, de, la, de pe alte linii bugetare pentru a face să crească această linie bugetară sau creșterea uh, bugetului pentru această linie bugetară și obținerea de bani de la alte linii bugetare nu sunt lucruri care se exclud. Uh, putem uh, să abordăm bugetele în mod creativ, bineînțeles. Dar beneficiile sociale și de mediu ale serviciilor EMSA sunt extrem de valoroase. Uh, și în recomandarea mea scrie că uh, e nevoie de 25 de milioane de euro în plus pentru următorii șapte ani, adică 3,5 milioane de euro pe an. Dar costul măsurilor antipoluare, um, monitorizării cu satelit, de exemplu, costă 8,4 milioane de euro. Deci, sunt lucruri care trebuie discutate, trebuie să dezvoltăm aceste argumente, trebuie să fim inventivi în legătură cu modul sau uh, sursa uh, bugetului. Aștept amendamente. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 27 iunie. Votul în comisie va avea loc pe 17 septembrie. Nu avem încă o dată pentru votul în plenară. 27 iunie Amendamente, vot în tran pe 17 septembrie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de mini-audiere în legătură cu uh, noile reguli privind măsurile de limitare a timpului de zbor. Toată lumea este prezentă. Încep prin a spune după cum știți, încă așteptăm propunerea Comisiei în legătură cu recomandările EASA, Agenția Europene pentru Siguranța Aviației, în legătură cu regulile mm, pentru limitarea timpului de zbor. Eu am fost raportor cu mult timp în urmă în legătură cu acestea. Doresc să amintesc colegilor că această propunere uh, se face conform cu mitologiei, nu se pot uh, depune amendamente. Deci când Comisia își face recomandările sau le adoptăm sau le respingem. Și dacă votăm împotrivă, atunci uh, status quo-ul, deci uh, regulile actuale pentru uh, limitarea timpului de zbor rămân valabile. Deci aceste lucruri trebuie să rămână foarte clare pentru că nu s-a înțeles foarte bine, cred, de toată lumea ce poate și ce nu poate face Parlamentul. Doresc să vă reamintesc de asemenea că acesta este un raport operațional, nu unul legat de negocieri între partenerii sociali în legătură cu condițiile de muncă. Partenerii sociali se ocupă de asta. Cum ne organizăm? Comisia va avea 10 minute, apoi reprezentanții uh, companiilor uh, vor avea 5 minute, apoi sindicatele, apoi uh, autoritățile uh, de securitate la nivel național, apoi expertul în domeniul managementului, um, apoi va avea cuvântul reprezentantul EASA și apoi va fi timp pentru întrebări și răspunsuri. Um, am primit enorm de multe solicitări de a lua cuvântul la această audiere. Dacă aș fi uh, permis uh, <laughs> tuturor celor care doreau să participe să ia cuvântul, audierea ar fi durat până în iulie sau august. Dacă a trebuit deci să aleg, uh, dacă mm, cuiva nu-i convine, asta este situația. Așa că vom începe cu reprezentantul DG Move, domnul Baldwin director uh, pentru uh, aviație și transport internațional. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. O să încerc să-mi respect timpul alocat pentru că aș dori să ascult ce se spune la această audiere extrem de importantă. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru că organizați și mulțumesc și pentru că ați organizat și ați invitat și comisia să vorbească. Uh, Mă bucur că organizăm această audiere la Comisia de Transporturi a Parlamentului European pentru că uh, aici s-a vorbit foarte mult în ultimii ani despre limitările cu privire la timpul de zbor și uh, constat că aveți o experiență foarte vastă pe acest subiect foarte important. Aș dori de la început, în câteva cuvinte, să vă spun uh, ce ne-a motivat să propunem schimbări uh, la acest uh, regim de limitare a timpului de zbor. Însă aș dori să vă spun că avem trei motive în principal. Siguranța, siguranța și siguranța. Nu vorbim despre condițiile sociale ale piloților și a personalului de zbor. Ele sunt foarte importante, aspecte importante, dar ele sunt abordate de legislația socială și de uh, uh, convențiile colective. De asemenea, nu e nici uh, problema uh, construirii unor aeronave, e o problemă importantă, dar uh, noi acum ne ocupăm de condițiile de zbor ale personalului și cred că, pe drept cuvânt, spun că noi, uh, reprezentanții personalului, personalului de zbor și a uh, uh, companiilor de zbor. Suntem de acord, e vorba de securitate uh, propunerile tehnice pe care le-am făcut în avizul AESA din octombrie 2012 au fost foarte bine primite. Am avut uh, trei săptămâni de consultare cu factorii implicați și mă bucur de faptul că uh, și uh, AESA este reprezentată, sigur va lua cuvântul mai târziu. Această propunere a fost bine primită când au fost discutate la comisia de la comitetul de la AESA, dar era foarte clar că persista o anumită ambiguitate care trebuia să fie clarificată și am lucrat mână în mână cu AESA și dorim o dată să le mulțumesc pentru munca excepțională, pentru consilierea excelentă și cooperarea pe care am avut-o cu factorii implicați. Am încercat să abordăm preocupările uh, sindicatelor, mai ales pe mai multe teme. În primul rând, uh, taxele de aeroport, rezerva Apoi, uh, timpii de odihnă a personalului de zbor, uh, raportarea zilnică și sper că sindicatele vor recunoaște astăzi progresele care au fost uh, făcute în acest domeniu. Am mai înregistrat și alte progrese, am făcut și propuneri pe tema neregresiunii, apoi pe tema limitării timpilor de zbor, zbor noaptea și pe perioadele de stand-by în afara aeroportului. Am discutat de nenumărate ori cu reprezentanții um, companiilor de zbor și cu reprezentanții sindicatelor. Sper că am, avut un, am obținut un echilibru. În orice caz, aștept să văd care sunt preocupările uh, care încă persistă. Domnule președinte, încă nu putem face o propunere oficială a Comisiei, ea este în curs de pregătire, dar oricum intenția noastră este să o facem uh, pentru ca uh, Comisia de la EASA Uh, formată din reprezentanții statelor membre se o poată discuta în 11 iulie. Și după adoptarea acestei propuneri de către Comisie, Parlamentul și Consiliul vor avea trei luni uh, pentru a accepta uh, sau respinge această propunere. Vom ajunge, deci, în luna octombrie aproximativ. Și astfel ajung la al doilea aspect uh, cu care sper că toată lumea e de acord astăzi, e respectiv, domnule președinte, că e momentul să trecem la treabă. Uh, foarte puține subiecte au fost atât de aprofundat studiate, pe care s-au organizat atâtea consultări. Nu putem să ne ascundem în, uh, în spatele nici uh, unei scuze. Au fost multe pasiuni exprimate, dar în orice caz cred că avem o propunere sigură care va face ca zborul în Europa să fie și mai sigur. Deci, uh, propunerea Comisiei va duce la reguli mai stricte, mai rigide decât regulile actuale de securitate. Regulile propuse de Comisie vor crește semnificativ nivelul protecției uh, în majoritatea statelor membre în puține alte state membre, vom ajunge la un nivel de siguranță și de protecție care este act, uh, echivalent cu nivelul actual și, apropo, și echivalent cu nivelul din uh, SUA. Nu identic, pentru că abordarea noastră este diferită de cea a omologilor americani, dar echivalent pentru că uh, același risc, uh, uh, abordarea riscului în domeniul aviației uh, poate să fie abordat diferit. Deci vă lansez un apel astăzi. Haideți să nu mai tergiversăm uh, uh, acest dosar, uh, să ne asigurăm că aceste măsuri vor putea fi adoptate și puse în aplicare pentru că noi considerăm că sunt în interesul tuturor cetățenilor, pasagerilor și a personalului de zbor. Înainte de concluzie, câteva cuvinte despre importanța științei. Uh, s-a, uh, au fost organizate multe consultări cu cercetătorii, le mulțumesc acestora. Bineînțeles, noi credem că uh, trebuie să facem propuneri care reflectă principiile științifice. Însă, aș dori să lansez un uh, avertisment. Unele din uh, studii care apar în mass media uh, sunt foarte importante pentru a înțelege uh, uh aspecte importante din sistemul de limitare a timpilor de zbor, însă ele ar putea fi prost interpretate dacă sunt scoase din context. Deci, cred că este foarte important să subliniem că aceste rapoarte nu pot fi considerate ca o bază pentru a evalua eficiența noului sistem pe care noi l-am propus și de aceea, ca o alternativă la această situație, Comisia Uh, e pentru o evaluare făcută de către uh, experți a sistemului de limitare a tipului de zbor. Și acest lucru uh, figurează și în avizul inițial al AESA. Deci, în încheiere, domnule președinte, și mă bucur că nu, m-am, nu mi-am depășit timpul, aștept cu nerăbdare dezbaterea și sper să avem ocazia și să avem o reacție la sfârșit, pentru că comisia a sosit mai mult ca să, să asculte și apoi să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a avea punctul de vedere al companiilor aeriene, aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori invitați de domnul Kramer din partea vestilor de la Berlin, din Brandenburg. Sunteți uh, bineveniți la această audiere uh, de astăzi. Sper că vă va plăcea vizita dumneavoastră de astăzi de la Bruxelles. Avem acum punctul de vedere al companiilor aeriene. Dau cuvântul domnului Vincent Ifroy. E vorba de Uh, manager general al Technical Operations, Asociația Europeană a Companiilor Europene. First of all, I would like to... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să ne prezentăm opinia în fața acestui, uh, acestei comisii. Să ne asigurăm că piloții nu sunt obosiți este un lucru foarte important pentru siguranța aviatică. Dacă considerați că siguranța este scumpă, atunci gândiți-vă la un, uh, la un accident. Asociația noastră întotdeauna a susținut că reglementările trebuie să țină seama de necesitățile pentru siguranță. În acest context este important să spunem că există o responsabilitate împărtășită între companii și echipaje. Companiile trebuie să respecte reguli uh, stricte și în același timp fiecare membru al echipajului trebuie să uh, se odihnească în mod adecvat, astfel încât să nu fie obosiți și să poată uh, munci în continuare. Cred că Cred că propunerea făcută este rezultatul unui proces legislativ lung în care au fost implicați tot actorii, autoritățile naționale, uh, sindicatele și ceilalți actori. Avizul nostru se bazează pe mai mult de 50 de studii făcute, pe mai multe reguli uh, naționale și pe practicile cotidiene. În urma acestor propuneri, considerăm că aceste reguli uh, rămân în continuare foarte stricte, chiar mai stricte decât uh, regulile naționale din multe state europene, cum este Germania, Franța, Spania, Austria, țările de jos și altele. Și, desigur, aceste reguli sunt uh, unele sigure propunerea este echivalentă cu regulile actuale din Regatul Unit. Este un lucru bun pentru că actorii au spus întotdeauna că Regatul Unit uh, reprezintă un reper în acest domeniu și veți auzi și știți foarte bine că și Autoritatea Națională din Regatul Unit salută această propunere, un pachet de măsuri. Și, de fapt, propunerea făcută de comisie este chiar mai strictă decât, uh, decât situația din uh, Statele Unite ale Americii. Din păcate, unii au dorit să aducă mai multe emoții în această discuție, s-au uh, îndepărtat de anumiți parametri când vine vorba de condițiile de muncă și se citează dovești științifice scoase din uh, contextul, uh, contextul lor. Asociația companiilor uh, aviatice europene regretă această atitudine. Cred că dacă o temă foarte complexă este simplificată, acest lucru nu este în beneficiul siguranței. Și în acest context este important să subliniem că uh, AESA uh, este, un reglement, uh, este o autoritate de reglementare a siguranței și nu de reglementare a condițiilor de muncă. Tocmai de aceea Comisia pentru Transport a Parlamentului Euro- uh, European se, este competentă pe fond pe acest subiect și nu Comisia EMPL. Condițiile de muncă trebuie negociate între fiecare companie aeriană în parte și uh, proprii angajați și propunerea ESA nu va modifica această situație. Toată lumea va trebui să respecte limitele mai stricte a ESA și, uh, după cum am spus, asociația noastră consideră că această propunere este foarte echilibrată. Există anumite îngrijorări printre anumite companii majore, însă noi considerăm că nu avem nicio, niciun motiv de amânare. De exemplu, Limitele pentru zborul de noapte a fost uh, redusă de la 11,45 de minute la 11 ore. Acest lucru înseamnă că zborurile care durează mai mult de 9 ore trebuie să uh, aibă un al treilea pilot. Anumiți uh, actori spun că reducerea trebuie să fie făcută până la, până la 10 ore. Acest lucru nu se bazează pe dovești științifice legate de siguranță. Există și alte exemple unde anumiți actori au diseminat informații false pe baza uh, ideii că un echipaj de bord nu poate dormi în, uh, în cadrul unui zbor. Acest lucru nu este corect. Nu este uh, corect să ne gândim că un pilot va trebui să aterizeze cu un avion după o perioadă de lipsă de somn de 22 de ore. Uh, E bine, acest lucru uh, pleacă de la premisa că un echipaj, dacă este în stand-by acasă, nu poate dormi deloc. Acest lucru nu este adevărat. Ești plătit uh, să poți fi contactat, dar poți dormi în uh, perioada respectivă. Deci aș dori să închei, domnule președinte, spunând că noile propuneri ar duce la un cadru comun pentru piața europeană în beneficiul tuturor pasagerilor europeni ținând cont de faptul că toți actorii de pe această piață ar trebui să respecte aceleași reguli. Cred că a venit momentul să adoptăm aceste reguli și să nu deraiem un proces pe baza unor temeri uh, și pe baza unor informații false. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Eric Moison, director pentru siguranță și operații din uh, IACA. Aveți cuvântul, domnule Moison, 5 minute. Mr. Chairman, members of the Domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei de Transport și de Turism, mulțumesc pentru faptul că în ocazie nouă uh, Asociației Internaționale a Liniilor Aeriene ne uh, dați ocazia să vorbim. Eu sunt și membru al Comitetului Consultativ AESA. AICA reprezintă într-adevăr un factor implicat uh, uh, în acest domeniu. Sigur că acesta este motivul pentru care uh, punctul de vedere a ICA uh, are un impact foarte clar în domeniul noilor uh, reguli de siguranță. Având în vedere că vara se, iau, uh, tot mai, uh, se, se fac uh, vacanțe, uh, activitatea noastră explodează vara și nu iarna, uh, Uh, e clar că uh, taxele de aeroport uh, sunt repartizate pe întregul an, însă este foarte e aproape imposibil să acceptăm această propunere doar vara. Și astfel mm, se rotesc se rotesc personalele de zbor vara pentru că noi transportăm uh, consumatori europeni peste tot unde își doresc uh, să-și facă vacanțele și de aceea avem foarte multe destinații de zbor pe care le asigurăm. Uh, majoritatea destinațiilor de divertisment sunt deservite o dată sau de două ori pe săptămâni cu avioane cu un culoar. Uh, noi uh, folosim uh, o combinație de mai multe astfel de avioane, ceea ce înseamnă că deservim mai multe rute, ceea ce duce la neplăceri nu numai pentru călători, ci și pentru piloți, fără a menționa impactul economic pentru operator. Uh, avioanele noastre pot uh, transporta uh, consumatorii europeni la destinație la prețul pe care și-l pot permite. Modelul de afaceri nu e adecvat pentru sectorul vacanțelor. Prețul de bilet pentru multe destinații turistice poate fi folosit doar, poate fi făcut abordabil doar cu o presiune mare și de aceea noi folosim aceste avioane cu un culoar. Uh, în, ciu, uh, uh, în ciuda experienței acumulate, noile reguli europene vor pune bețe în roate acestor zboruri low cost datorită lipsei de date științifice. Noi salutăm aceste propuneri, dar dorim ca ele să nu fie incluse în regulile de implementare. 60% din toate zborurile AICA uh, durează mai mult de 10 ore, vorba, vorba de zborurile de noapte. Ele nu pot fi operate decât dacă această limită de 10 ore este inclusă în noile reguli de limitare a timpului de zbor. Vă rog să notați că aceste zboruri sunt uh, efectuate de avioane cu un culoar și nu pot fi făcute de niciun alt uh, operator datorită lipsei de uh, spații de uh, odihnă și astfel efectul asupra zborurilor va fi foarte mare, uh, câteodată în proporție de chiar 100%. În încheiere, zborurile pe care uh, noi nu le vom mai putea asigura datorită noilor reguli nu vor putea să fie preluate de niciun alt operator din motivele deja prezentate. Aceste zboruri vor dispărea pur și simplu. Dar problema nu suntem doar noi. Noi cerem Comisiei dumneavoastră de Transport și de Turism să evalueze impactul noilor reguli de limitare a timpului de zbor asupra industriei de turism, de divertisment în regiuni precum uh, insulele din Grecia, din uh, insulele Canare, Ciprus, dacă aceste insule nu vor mai putea fi deservite. Uh, IACA recunoaște că noile reguli AESA au rezultat uh, în urma unor dezbateri intense. Într-adevăr, au avut loc uh, două consultări publice și uh, întâlniri cu autoritățile naționale în calitate de, comite- de, de președinte al Comitetului Consultativ AESA. Sigur că sprijin aceste reguli, deși transportatorii aerieni pe care îi reprezint aș dori, ar dori să aibă mai mult timp pentru a evalua impactul ca sprijină propunerea ESA așa cum a fost trimisă Comisiei Europene. Pentru credibilitatea Agenției Europene de, Securitate, de Siguranță Aviatică, noi ne-am dorit ca aceste reguli să fie uh, identice. Domnule președinte, ne-am dorit ca Comisia dumneavoastră de Transport și de Turism să evalueze uh, fiabilitatea științifică și economică nu numai asupra sectorului aviației, ci și asupra industriei turistice, uh, a oricărei uh, schimbări majore înainte de a lua o decizie definitivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Moisen. Acum vom asculta punctul de vedere al sindicatelor, doamna Elisabeta Cica, din partea Federației Italiene a Sindicatelor. 5 minute. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați la Comisia pentru Transport și Turism. Vreau să mulțumesc domnului Brian Simpson, președintele acestei comisii, pentru faptul că ne-a invitat să participăm la această audiere privind limitarea timpului de zbor. Mă numesc Elizabeta Chica și am lucrat la Italia 26 de ani și sunt președinta Comitetului Personalului de Cabină și reprezentăm uh, mii de persoane, personal de cabină în întreaga Europa. Acum, Aici, uh, pe primul slide, vedeți posibilitățile de îmbunătățiri pe care Comisia trebuie să le incorporeze în uh, regulamentul final. Așteptăm confirmarea oficială de la Comisie că aceste ameliorări ale situației vor fi îmbunătățite pentru a aduce la mai multă siguranță în avion. E vorba de rezervă, stand-by la aeroport, uh, uh, facilități uh, de odihnă pentru personalul de cabină, gestionarea oboselii, uh, o directivă privind sănătatea și securitatea locului de muncă. Pentru noi aceste îmbunătățiri sunt vitale. Dacă ele nu sunt incorporate, considerăm că uh, oboseala personalului de cabine va crește foarte mult și securitatea va fi compromisă. Uh, în legătură cu stand-by-ul la aeroport, în propunerea ă, comisiei, ă, conform regulamentului propus, ă, vom fi în stand-by la aeroport până la 16 ore și apoi poate să urmeze un timp de zbor uh, și care împreună pot ajunge la 22 de ore. Pentru a maximiza productivitatea, operatorii doresc să beneficieze de pe urma uh, perioade de zbor cât mai lungă asociată cu perioada maximă de standby din motive economice și nu pe baza unor uh, date uh, legate de, securita de securitate. În Statele Unite uh, există o limită de 16 ore uh, și în plus, între 11, ora 11 seara și 7 dimineața, uh, perioada de stand-by nu uh, duce la o scădere a timpului uh, de muncă, de unde oboseală foarte mare pentru personalul de cabină. E nevoie de formare în legătură cu aspectele legate de um, oboseală și uh, operatorii uh, fără scrupule riscă să exploateze limitele uh, și simplu, uh, pur și simplu se depășește posibilitatea uh, corpului uman de a funcționa bine, uh, maxim 16 ore din 24. Uh, uh, judecata pur și simplu nu mai este la fel de bună uh, după 16 ore fără somn Um, trebuie să se uh, măsoare, să se folosească aceleași standarde, 16 ore în total. Propunerea comisiei uh, nu se bazează pe dovezi științifice, nu este simplă, nu este ușor de înțeles uh, și consecințele sociale pentru personalul de cabină va fi foarte mare, um, va rezulta mult mai mult oboseară și până la urmă lipsă de siguranță există mm, impredictibilitate și um, mm, perioada de bună funcționare a personalului de cabină nu poate să fie mai mult de uh, maximum 18 ore. În calitate de, uh, având în vedere că am făcut și o parte din uh, personalul de cabină, știu foarte bine care pot fi consecințele acestei obosiri. E vorba de uh, depresie și alte probleme de sănătate. Uh, pasagerii nu-și dau seama că uh, Um, personalul de cabină uh, sunt cei care trebuie să facă față oricăror situații de urgență. Um, o limită maximă de 18 ore trebuie introdusă și nu trebuie să fie această prevedere este inacceptabilă pentru că nu se bazează pe date științifice și este foarte greu de gestionat. Uh, șase ore uh, de perioadă tampon dă flexibilitate operatorilor, dar câtă flexibilitate mai trebuie adăugată regulamentului dacă acest lucru, acest lucru uh, are consecințe negative asupra securității. Uh, este esențial ca Comisia să îmbunătățească regulile propuse. Comisia trebuie să își uh, respecte promisiunea și uh, eurodeputații trebuie să țină cont de practici, de uh, datele științe și medicale pentru a asigura uh, cât mai multă securitate. E nevoie de o clauză socială pentru a permite statelor membre să dovadă mai ridicat la nivel, uh, la, la nivel național și consecințele sociale nu au fost evaluate. Aceasta este o oportunitate pentru a baza uh, regulile pe uh, dovezi științifice și bune practici, pentru că propunerea nu se bazează pe nimic uh, concret, pe dovezi concrete. Mulțumesc! Next is John Horn. Mulțumesc, urmează John Horn, director Uh, la ECA, European Cockpit Association. Vă mulțumesc, doamnă președintă, membrii Parlamentului European. Bună ziua, mă numesc John Horn. Sunt un pilot care lucrează la o companie majoră din Regatul Unit. Am foarte multă experiență pe avioane Airbus 320 și Boeing 747. Astăzi, în numele piloților, vă vorbesc pentru dumneavoastră, celor pe care vă transportăm în și dincolo de Europa. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne permite să ne explicăm uh, poziția și îngrijorările legate de propunerea actuală, din perspectiva piloților uh, cu experiență în operațiunile zilnice. Și vedeți aici această imagine pe care ar fi bine să nu uitați în cadrul acestor discuții, în care se amintesc doar cifre abstracte și aspecte tehnice. Până la urmă, Ceea ce vedeți aici se întâmplă în lumea reală. Doi piloți vor ateriza un, uh, un avion, deseori pe vreme proastă și cu uh, defecte tehnice. Deci uh, vă rog să nu uitați de această imagine. De ce suntem aici? Pentru că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în calitate de reprezentanți democratice în Uniunea Europeană. Piloții întotdeauna au avut o abordare constructivă când vine vorba de siguranță însă această uh, propunere nu se ridică la înălțimea standardelor necesare, pentru că ignoră uh, foarte multe dovezi științifice și, în mod crucial, ignoră instrucțiunile legale obligatorii din partea Parlamentului European ca propunerea să se bazeze pe dovezi științifice și să sperăm că noi sperăm că dumneavoastră nu veți fi de acord cu această propunere. Dacă această propunere încalcă dovezile științifice, cum poate fi considerată a fi sigură? Faptul este următorul. Dacă Parlamentul European nu va interveni pentru a da cu un leadership clar, atunci Uh, se va urma calea rezistenței cele mai uh, slabe până la urmă. Și uh, știm foarte bine că AESA a ignorat sau a reinterpretat studiile științifice pe care le-a ceruse și care nu au, pe care le ceruse și care nu aveau rezultatele cerute. Primul uh, raport a fost ignorat și următoarele trei uh, redactate în mod independent au fost din nou ignorate. Uh, și Comitetul European pentru Siguranța Transportului consideră că această propunere este, este, este greșită din foarte multe puncte de vedere. În mod repetat, oamenii de știință spun în mod clar că uh, propunerea ar trebui să protejeze de la ture multiple care întrerup somnul. Acest lucru nu se întâmplă. Ar trebui interzise uh, zborurile multiple în aceeași tură, apoi ar trebui să existe dispoziții de somn în, în, uh, în, pe parcursul unui uh, zbor și propunerea ar trebui să limiteze zborurile de noapte la 10 ore. De fapt, în propunere este vorba de 12,5 ore zbor de noapte. Și nu este vorba de un punct abstract. Vă readuc aminte ce înseamnă aceste cifre pentru piloți în zborurile reale. Ce ne spun dovezile științifice despre zborul pe timp de noapte? Și vă pot da un uh, citat din Comitetul Europe, de la Comitetul European pentru Siguranța Transportului. Mai multe rapoarte științifice cerute de ASA în ultimii ani au concluzionat că timpul de zbor nu ar trebui să depășească 10 ore pe timp de noapte. Deci această perioadă de 10 ore este uh, crucială pentru a opera în mod sigur. Această limită nu oprește zborurile pur și simplu, ci pur și simplu ci cere uh, personal uh, suplimentar. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică știe aceste, toate aceste date, însă le ignoră în continuare. Și cred că Parlamentul European este cel care trebuie să um, intervină acum. Uh, Reprezentanții ETF s-au referit deja la problema legată de timpul de așteptare. Uh, eu voi fi foarte succint. Această propunere este foarte complicată și cere piloților, de fapt, să aterizeze un avion după o perioadă de lucru de 22 de ore. Noi cerem o soluție de bun simț, să plafonăm timpul de așteptare combinat cu timpul de zbor la 18 ore, pentru că cum putem să cerem unui echipaj să aterizeze cu siguranță un avion după mai multe ore? Cred că um, as, as, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică, propunerea acestei agenții, înseamnă că unii au dreptul de a alege uh, standarde mai superioare, alții nu. Dacă Parlamentul nu Uh, va interveni, cred că această alegere va dispărea și, în uh, concluzie, cerem Parlamentului să se asigure că propunerea se bazează pe dovezi, pe dovezi științifice, pentru că, dacă nu, ele nu își mai au niciun uh, rost. O asemenea propunere trebuie să împiedice um, zboruri timpurii și mai multe zboruri în parcursul unei ture și trebuie să fie limitată, de exemplu, zborurile de noapte la 10 ore, să există un plafon de 18 ore de stand-by și timp de zbor și pentru toate aceste lucruri avem nevoie de intervenția și de leadership-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Acum uh, vom as- o vom asculta pe doamna Catherine Jones, care face parte din autoritatea aviatică civilă din Regatul Unit. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you for inviting me here. Mulțumesc pentru invitația de a vă prezenta punctul de vedere britanic în ce privește limitarea timpului de zbor și avizul AESA. Nu a existat deocamdată o propunere a Comisiei, deci aș dori să mă refer doar la avizul publicat în octombrie anul trecut. În calitate de re, autoritate de uh, reglementare, noi recunoaștem că miezul activității AESA o reprezintă uh, securitatea, siguranța și credem că trebuie să-și îndeplinească regulile de autoritate de reglementare independentă. Pe ansamblu, noi considerăm că se mențin uh, regulile de securitate britanică și uh, se îmbunătățesc în Europa. Eh, noi am făcut parte din eh, grupul de experți AESA și astfel am putut să participăm la eh, consultare în calitate de organizație independentă și am putut să ne facem cunoscută opinia. Abordarea AESA, bazată pe risc, e sprijinită de către noi. Grupul de lucru a implicat reprezentanți uh, ai tuturor uh, factorilor implicați, uh, au fost invitați și experți și s-a ținut cont de punctul lor de vedere. Noi am făcut recomandări de-a lungul procesului și am participat, ne-am adus contribuția la avizul AESA, modificând propunerea inițială, chiar foarte mult câteodată. Trebuie să recunoaștem faptul că uh, oboseala este influențată de o combinație de factori. Uh, regulile singure nu pot să abordeze toate riscurile legate de oboseală. Sigur că limitările, uh, limitarea timpului de zbor sunt foarte, e foarte importantă, dar uh, combinația între un timp lung de zbor și cu un volum mare de lucru e un factor agravant. Și uh, orice limitare a timpului de zbor uh, depinde de uh, abordarea uh, diferențiată a acestor factori. Uh, în care ă, ă, în prezent ă, cerințele actuale nu include niciun fel de obligație asupra transportatorilor aerieni de a avea o abordare de prevenire a oboselii. Noile reguli uh, vor duce la o schimbare. Se va crea o, uh, un nou set de instrumente de reglementare și de control. Eh, transportatorul aerian trebuie să demonstreze faptul că înțelege riscurile legate de oboseală în contextul operațiunilor sale. De asemenea, trebuie să poată să demonstreze felul în care gestionează aceste riscuri, ori prin uh, abordarea răspunderii uh, uh, autorității, ori în cadrul sistemului de gestionare a oboselii. Și astfel vom putea avea o abordare care să țină cont de uh, condițiile actuale de lucru. Din punctul nostru de vedere, aici uh, intervine uh, factorul de deci, îmbunătățire cel mai important. noi vom continua să cooperăm cu factorii implicați și cu AESA și noi suntem dispuși să uh, sprijinim evaluarea unei evaluări a eficienței propunerii Uh, bazate pe date colectate. Uh, autoritatea noastră va sprijini uh, agenția în acest sens. Acum, în ce privește punerea în aplicare a regulamentului în context, în situație reală, noi considerăm că e o fază necesară într-un proces uh, indispensabil în punerea în aplicare a planului european de siguranță a aviației. Deci, autoritatea noastră de reglementare independentă a evaluat uh, toate elementele acestui uh, uh, pachet de măsuri. Autoritatea noastră e gata să pună în aplicare noile reglementări și pune un accent important asupra transportatorilor aerieni, aerieni pentru ca ei să poată fi trași la răspundere. Aceste propuneri fac parte dintr-un proces continuu de ameliorare și continuăm să fim un partener uh, angajat împreună cu ASA pentru a îmbunătăți siguranța aviației europene. Mulțumim, doamnă Jones. Acum, un expert uh, din domeniul uh, managementului uh, uh stării de veche, domnul Alexander Gundel de la uh, Institutul Specializat din Köln. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în intervenția mea mă voi limita la patru puncte. În primul rând, aș dori să explic uh, poziția oamenilor de știință și apoi voi, uh, mă voi referi la alte aspecte științifice și, în sfârșit, la importanța gestionării oboselii participarea experților uh, științifici. Este vorba de experți în uh, somn uh, și experți în oboseală. A avut loc în, doi, în două etape, în 2008 și în 2011. Știm foarte bine că în urma raportului Mövis au fost implicați 10 oameni de știință care au răspuns la anumite întrebări specifice ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviatică. Din păcate nu s-a ajuns la un dialog adevărat între această agenție și oamenii de știință. În a doua etapă, trei oameni de știință, independent unii de alții, au răspuns la întrebările puse de AESA și uh, pentru a participa la această etapă a, a avut loc un uh, proces de selecție foarte strict. Apoi, rezultatele acestui sondaj au fost, au fost discutate în două zile. Aceste rezultate au fost uh, publicate și după predarea uh, acestor rapoarte nu s-au mai întreținut uh, contacte între AESA și oamenii de știință și în mod special AESA nu s-a mai, n-a mai cerut sprijin când a fost vorba de analizarea și interpretarea surselor și izvoarelor științifice. Și acum aș dori să mă Uh, refer la două limitări de siguranță legate de, de timpul de zbor uh, pe noapte. Oamenii de știință consideră că zborurile care încep după ora 17 până la ora 5 dimineața ar trebui să fie limitate la 10 ore. Avizul AESA se referă la, ora de 11, la o perioadă de 11 ore. Acest lucru se bazează pe uh, studiile făcute în anii 90 și pe memorandul uh, AESA din 1995. Dacă veți vota pentru această propunere, stimați uh, europarlamentari, trebuie să știți că votați împotriva opiniei majoritare a oamenilor de știință în acest moment. Există și o altă îngrijorare la care mă voi referi. Este vorba de o temă mai complicată și anume uh, prelungirea timpului de zbor dacă personalul este mai sporit, dacă, de exemplu, există trei piloți în loc de doi. Premisa pentru asemenea prelungire este că piloții pot dormi în timpul zborului respectiv. Mai multe studii au arătat că uh, folosirea unor cușete de zbor uh, este potrivită. De exemplu, piloții pot dormi uh, până la 25% din timpul de zbor fără a mă referi la uh, pașii concreți, o asemen- o asemenea măsură ar duce la prelungirea zborului cu 3 ore. Deci este vorba de 11 plus 3 ore noaptea și o perioadă diferită în timpul zilei. În avizul AESA se amintește o perioadă de 16 ore, pentru care din nou nu există o vreo dovadă științifică. Da, există și o altă posibilitate de a dormi pur și simplu pe, pe bănci, lucru care duce la scoaterea apoi cușetelor speciale pentru somn din anumite aeronave. Și acum aș dori să mă refer la sistemele de gestionare a, a riscului în acest moment. Toată lumea este de acord că uh, Uh, gestionarea riscului pus de oboseală este foarte importantă și deși acest lucru este cunoscut, um, acest, această gestionare a riscului nu este obligatorie pentru, tot, uh, pentru toate zborurile. Doar în anumite speci, uh, situații specifice se prevede acest lucru, lucru care este contradictoriu cu, toate, cu sistemul care trebuie să țină seama de oboseala generală a piloților și doresc să vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați acordat-o. Vă mulțumesc, domnule dr. Gundel. Și acum, în numele autorităților europene pentru siguranță, are cuvântul domnul uh, Cluzo din partea Agenției europene pentru Siguranță Aviatică, 10 minute. The committee Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Voi începe cu câteva considerații generale în legătură cu securitatea aviației, mai ales în legătură cu tendințele în siguranța aviației. În Europa, numărul accidentelor a fost uh, redus uh, de 100 de ori în ultimii 50 de ani și numărul lor continuă să scadă. În ultimii doi ani, au avut loc uh, cu două, trei mai puține accidente decât în ultimii 10 ani. Agenția noastră are un rol esențial în îmbunătățirea securității aviației. Rolul agenției este ca zborurile să devină și mai sigure și uh, Um, aceste tendințe să fie durabile în timp. Care este impactul oboselii echipajului asupra securității aviației? Îmbărtățind de rapoartele în ultima decadă, agenția a observat că două agenții, că două accidente cu trei victime sunt uh, datorate uh, oboselii, dar uh, limitele legale au fost depășite. În un caz, această limită a fost depășită cu aproximativ 3 ore și echipajul nu a respectat perioada minimă de odihnă. Deci, uh, accidentele arată că respectarea regulilor este la fel de importantă, este un element esențial când studiem oboseala echipajului. Accidentul din Statele Unite în februarie 2009 a arătat că nerespectarea regulilor de siguranță și a principiilor de bază privind siguranța sunt uh, uh, în cauză și astăzi uh, reglementările sunt armonizate la nivel european din 2008. Nici Comisia Europeană, nici agenția nu au primit niciun fel de feedback negativ în legătură cu aplicarea eh, reglementărilor de statele membre, pentru că eh, regulamentul este considerat sigur. Dar se poate îmbunătăți și mai mult securitatea și de aceea agenția a eh, revizuit recomandările și a făcut o propunere Comisiei cu peste 30 de îmbunătățiri la nivelul siguranței. Elementele științifice au fost esențiale în munca agenției. Agenția a evaluat 50 de studii științifice și uh, a colaborat cu trei oameni de știință independenți în pregătirea propunerii de regulament Eh, și am urmat, urmat, eh, am urmat eh, recomandarea oamenilor de știință. Da, colaborarea cu ei a fost foarte utilă și productivă și ne-a permis să reducem cu 45 de minute ehm, perioada de zbor noaptea, dimineața cu o oră și timpul de odihnă a crescut la 24 de ore dacă uh, se Uh, pleacă foarte devreme sau ajunge foarte târziu, a crescut uh, uh, perioada săptămânală de odihnă. Dar Comisia nu a urmat recomandările oamenilor de știință. De exemplu, oamenii de știință ne-au uh, sfătuit să reducem perioada de muncă de noapte la 10 ore. Această recomandare a fost făcută mai ales pe baza unui studiu științific făcut în anii 90 privind uh, zborurile triunghiulare între Indonezia și uh, uh, Emirate. Acest studiu este atât de specific încât nu s-a considerat rezonabil să se tragă concluzii pe această bază. În al doilea rând, uh, acesta este punctul cel mai important, studiul științific reprezintă o reacție la un răspuns la o întrebare și, bineînțeles, răspunsul depinde de modul în care este pusă întrebarea. Dacă se pune întrebarea care este perioada optimă de muncă noaptea, răspunsul este 10 ore, dar um, această întrebare uh, se bazează pe presupunerea că oboseala depinde de durata de muncă, dar uh, dovedele științifice arată că nu este așa pentru că uh, uh, oboseala depinde și de uh, perioada de odihnă în timpul zilei, în timpul săptămânii, compensarea pentru uh, decalajul oral și așa mai departe. Da, deci, întrebarea pusă grupului de experți nu a fost care este cea mai bună perioadă de muncă noaptea, ci uh, cum se poate face uh, față cel mai bine oboselii în timpul zborilor de noapte. Și am evaluat mai multe studii științifice, deci cu abordare holistică, uh, am ajuns la concluzia că o perioadă de muncă de 11 ore noaptea și uh, um, odihnă suplimentară în caz de decalaj oral sau uh, sosire tardivă, plus mai mult odihnă uh, săptămânală uh, și așa mai departe, se po- pot duce la un uh, rezultat la fel de sigur ca și uh, munca 10 ore noaptea. În legătură cu stand-by-ul acasă, uh, în primul rând, trebuie să știți că acest aspect este acoperit de reglementările naționale, nu europene. Și, deocamdată, între membre există o serie de prevederi adică limitele pentru stand-by acasă astăzi variază între 10 ore și 24 de ore de la o țară la alta. Propunerea inițială a agenției a fost 8 ore, deci apropiată de limita minimă trebuie să spunem că perioada de stand-by de 8 ore în, în combinație cu uh, o perioadă de muncă de 14 ore uh, pot să ducă la 22 de ore fără somn. Dar ideea că stand-by-ul acasă contează ca timp fără somn nu este uh, corect în viața reală, pentru că acasă, într-un stand-by de 6 ore, uh, persoana poate să doarmă într-o perioadă de 8 ore de stand-by, de asemenea poate să doarmă. Și într-o perioadă de 24 de ore de stand-by, cu siguranță persoana doarme. Deci, ce facem în legătură cu această perioadă de stand-by? Cooperăm cu colegii de la comisie în legătură cu o formulare îmbunătățită care va fi discutată cu statele membre în comitologie în, pe 11 iulie. Această formulare se va baza pe două principii fundamentale de gestionare a oboselii. O, să se ofere o oportunitate de somn de 8 ore echipajului și nu mai mult de 18 ore uh, treji. Și pe baza acestor principii sperăm că se va ajunge la un consens între statele membre. Care vor fi pașii următori pentru agenție după adoptarea acestui, acestor uh, reglementări? După cum s-a spus, agenția va începe să colecteze date în legătură cu aplicarea acestor uh, noi reglementări și va evalua situația la trei ani după începerea implementării. Agenția consideră că această colectare a datelor este un efort comun necesar al agenției, al statelor membre, al companiilor aeriene și al uh, sindicatelor. Toate părțile vor trebui să colaboreze uh, pentru că mai mult ca niciodată îmbunătățirea siguranței nu poate fi realizată decât în parteneriat. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. I now go to... Mulțumesc. Acum dau cuvântul eurodeputaților. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Kramer, Mr. Grosch. Anybody else? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Savama and Mr. Ujias. Anybody else? No. Mai dorește cineva? Nu? Cum doriți, eu nu vă pun cu forța pe listă. Doriți să fiți pe listă? Nu. Bun. Avem, deci, 11 vorbitori deci două minute de fiecare. Pe ordinea mea de zi scrie întrebări și răspunsuri. Are cuvântul domnul uh, Pirker, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar poate îmi permiteți totuși o remarcă. Până acum, timpurile de zbor Uh, le-am folosit uh, eu personal pentru a mă relaxa, pentru a dormi, pentru a mă pregăti pentru munca care mă aștepta. Acum, după ce le auzite, sunt convins că nu mă, vom mai, nu mă voi bucura la fel de mult de aceste timpuri de zbor. Însă, a fost foarte interesant nu doar această audiere, ci contactele pe care am avut uh, deja în trecut să discut cu reprezentanții personalului de zbor. Deci toată lumea mi-a tras atenția asupra a două sau trei puncte. În primul rând, uh, timpul uh, de trezie pe timp de noapte și aceste 10 ore și apoi problema combinării stand-by-ului cu timpul de zbor, pentru că este vorba de limitele extreme. Pentru că dacă am intrat de în, înainte de masă în stand-by, atunci nu am la dispoziție o, o perioadă de somn foarte mult timp. Mă așteaptă după aceea un zbor și dacă se întâmplă acest lucru, și de fapt acest lucru se întâmplă deseori în realitate, tot mai des în realitate, atunci se ajunge la această perioadă de 22 de ore de trezie și dacă vă închipuiți că ajungeți undeva în, în Singapore și trebuie să aterizați cu avionul, atunci există probleme. Întrebarea mea se adresează comisiei. Cum a ajuns comisia să formuleze acea, aceste propuneri în condițiile în care toate studiile pe care le cunoaștem noi ne demonstrează că această perioadă de 10 ore pentru zbor pe timpul, pe timpul nopții trebuie respectată, respectiv în timpul zilei 16 ore. Deci am dorit să știm de ce, care sunt dovezile de a nu respecta aceste uh, perioade uh, limită. Uh, întrebări, întrebări, întrebări, repetă domnul președinte. Domnul Alca, Alcadra acum ook nog geen voorstel op tafel. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, e adevărat, propunerea comisiei va fi publicată mai târziu, dar pe baza listei completărilor care au fost promise de către comisie doamnei Cica, noi am încercat să ajungem la un rezultat acceptabil. Sperăm să putem să îl punem în aplicare. O primă întrebare pentru domnul Baldwin mi se pare că mm, mm, domnește o anumită confuzie între problemele de securitate și problemele sociale. De exemplu, convențiile colective mă întreb eu dacă vor uh, primi întâietate și dacă mă întreb dacă vom avea uh, prevederi care vor merge mai departe sau dacă vor uh, rămâne în situația actuală. O a doua întrebare pe care aș dori să o adresez domnului Cluzu. Ați pus accent pe faptul că chiar dacă ne punem de acord asupra a unor noi reguli, va interveni o, un fel de o fază de analiză Uh, continuă acestor uh, reguli și că după trei ani se va face o evaluare. Aș dori să știu uh, sub ce formă se va face această evaluare. Mă întreb dacă vom avea un raport care va fi discutat de către Parlamentul European, care ar putea să fie evaluat de Parlamentul European. Cum credeți că se va face schimbul de vederi pe termen lung? Și o ultimă întrebare doamnei Jones. N-am, n-ați spus nimic despre caracterul științific al anumitor studii. Dar aș dori să știu care este uh, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest timp maxim de lucru noaptea, 10 uh, sau 11 ore. Aș dori să știu care este propunerea dumneavoastră și punctul dumneavoastră de vedere. Doamna Meissner, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și celor care au luat cuvântul. Îmi pare rău că am venit puțin cam uh, târziu, însă am ascultat ultimele inversii. Am o întrebare adresată doamnei Jones nu știu dacă v-am înțeles corect. Ați spus că în acest moment nu există nicio obligativitate uh, legată de planificarea uh, limitărilor uh, zilnice și considerați că o asemenea măsură ar îmbunătăți situația. Pentru că nu există obligativitate, dar dacă există ob- obligativitate de a planifica limitele zilnice, ar îmbunătăți acest lucru stația sau nu? A doua întrebare se adresează domnului Gundel. Uh, Dumneavoastră v-ați referit la faptul că dacă uh, managementul riscului oboselii ar, fi, ar deveni obligatoriu, siguranța ar fi bunătățită. Și apoi a treia întrebare se adresează domnului Cluzo de la AESA. Considerați într-adevăr că dacă într-adevăr doar două accidente au fost uh, cauzate de oboseală, putem să pierdem din vedere acest factor? Și apoi, deși considerați că, de ce considerați că un studiu, chiar dacă este specific pentru o anumită uh, zonă, nu este relevant? Mie mi se pare indiferent de zona unde a fost uh, sau pentru ce zonă a fost redactat un studiu, acesta nu își pierde nicicum din uh, relevanță. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger, două minute. Vă mulțumesc. Am și eu câteva întrebări adresate în primul rând domnului uh, Cluso și domnului Gundel. Într-adevăr, s-a, s-a amintit și această problemă. Întrebările care au fost adresate oamenilor de știință, care ar fi fost prea selective și modul lor de formulare ar fi dus la uh, distorsionarea răspunsurilor. Aș dori să aflu mai multe lucruri despre acest lucru pentru că mi se pare un punct foarte relevant și apoi, pentru mine, mi se pare foarte important și, de fapt, problema crucială este această combinare a stand-by-ului cu timpul de zbor, mai ales dacă nu se ține seama de odihna pe parcursul nopții. Doresc să vă întreb următorul lucru. Există foarte multe dovești științifice care susțin o perioadă de 10 ore și atunci dumneavoastră ajungeți la concluzia pe baza unui singur studiu că o perioadă de 11 ore este suficientă. Deci poate îmi explicați mai mult din acest punct de vedere. Și a treia întrebare adresată domnului Baldwin de la Comisia. De ce această clauză conform căreia statele membre sau responsabilitățile statelor membre se regăsesc doar într-un considerent și nu în uh, corpul textului legislativ, pentru că cred că mi se pare o portiță pentru a exploata întotdeauna limitele extreme. Deci mă întreb de ce acest punct nu se regăsește în uh, textul uh, propunerii, și, ci doar la considerente. Și în ultimul rând, un punct foarte important pentru mine. Avem la dispoziție dovești științifice din mai multe puncte de vedere. Știm foarte bine în domeniul sănătății publice că timpul de lucru uh, pe timpul nopții, combinat cu perioada de așteptare, de stand-by, au o cu totul și cu totul altă dinamică care nu poate fi comparată cu un ritm de, uh, cu o muncă ritmică uh, pe o anumită perioadă mai lungă de timp, peste săptămâni, de luni și așa mai departe. Este o realitate pe care o cunoaștem din alte domenii. Vă mulțumesc, doamna Foster, pentru două minute. Come. Uh, to join us today. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru colegii care participă la această audiere. Într-adevăr, este um, foarte interesant o astfel de audiere. E interesant și să pui întrebări, dar câteva uh, intervenții mă dezamăgesc din câte am înțeles, uh, au trecut trei ani și reprezentanții industriei fac parte dintr-un comitet și iată, după trei ani, uh, vorbesc ca și când nimeni n-ar fi fost acolo. Aș dori să întreb uh, ca, cum s-a făcut negocierea, dacă într-adevăr sunt negociator și uh, de ce s-a ajuns uh, aici și că se critică totul. Uh, Mm, din câte înțeleg eu, există câteva chestiuni care trebuie puse sub semnul întrebării. Punctul meu de vedere, pentru că se vorbește adesea despre CAP 371, eu am lucrat la uh, sistemul, sistemul britanic timp de 25 de ani, deci există la Parlament cineva care știe uh, în ce constau uh, aceste operațiuni, pentru că am fost chiar membru al unui echipaj de zbor. Deci, cu respectul pe care vi-l uh, datorez dacă vă gândiți la un timp de zbor de 10 ore, nu știu cum uh, cineva poate ajunge în Australia fără oprire și nu știu cum uh, industria de charter își va desfășura activitatea. Deci am, între, am întrebări. În ce privește știința? Universitatea Cranfield din Regatul Unit și alte universități și asociații cu privire la companiile aeriene, de fapt, de 40 de ani se tot publică studii științifice. Nu e un uh, uh, subiect nou. Întotdeauna se vorbește de noi date științifice, pentru că e foarte important. Dar eu vă spun că de fapt, uh, informația care ne-a fost furnizată de către autoritatea uh, de Catherine și de um, um, agenția Europeană de Siguranță, eu vă pot spune din perspectiva sindicatelor. Elizabeth avea probleme imense. Uh, sindicatele britanice agrează, de fapt, rezultatul actual. M-am întâlnit și cu reprezentanții sindicatelor și, din câte am înțeles eu, există câteva chestiuni pendinte și ar mai fi o, câteva, două, trei probleme care trebuie să fie rezolvate, dar nu e o chestiune legată de drepturi sindicale, ci de o problemă de siguranță. Și când se spune, de, vorbește de timpul de veghe, nu uh, planifici o operație uh, uh, fiind de trează. Nu, poți să, uh, să, să, să-ți petreci noaptea nedormind. E o problemă de siguranță. Cuvintele sunt foarte, foarte importante. Îmi cer scuze, domnule președinte dar cred că avem nevoie de clarificări câteodată pentru membrii comisiei noastre, pentru că încercăm să luăm o decizie, decizie constructivă. Domnul Bach, două minute, George. Ja, Dank, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și uh, pentru mine unele declarații au sunat puțin uh, ciudat, însă cred că în altă direcție decât cea interpretată de colega noastră Foster. Uh, Aș avea o întrebare adresată Comisiei legată de acest serviciu de standby. Cum puteți să-mi spuneți că poți uh, dormi, adormi la comandă, astfel încât să fiți pregătit pentru <laughs> momentul în care va trebui să vă prezentați la muncă? Este un lucru pe care nu le înțeleg și nu știu de ce ați uh, analizat doar accidentele uh, petrecute și nu și situațiile în care era să se petreacă un accident. Apoi, cum uh, vă clarificați, uh, cum vă explicați uh, rezultatele contradictorii ale studiilor științifice. Apoi mă întreb de ce s-a ignorat sfatul oamenilor de știință, după cum a spus domnul Gundel, și apoi Știm foarte bine că nu există un dialog între, între părțile implicate în această discuție, care își ignoră în mod reciproc uh, își ignoră în reciproc poziția. Doamna Verneu, două minute. Le règlement CE numero... Mulțumesc. Regulamentul C1998 din 2006 prevedea o evaluare științifică și medicală pe baza prevederilor uh, Uh, care vizau uh, echipaj, echipajele de zbord. Un expert uh, a vorbit astăzi de raportul Moebu, un studiu științific independent, care nu a fost urmat de efecte. Deci mă întreb dacă noi, parlamentarii, putem fi informați în legătură cu acest studiu în totalitatea lui și în legătură cu alte studii suplimentare efectuate pentru a putea cu adevărat, în cunoștință de cauză, să ne gândim Uh, la reguli care să uh, facă uh, să împace regulile de sănătate și de siguranță și criteriile sociale care să țină cont și de ce contează foarte mult pentru cetățenii europeni, că e vorba de călători sau de oameni de afaceri. Domnul Kramer, două minute, Michael. Deci, Cred că astăzi AESA uh, ne-a dovedit astăzi ceea ce a spus Curtea Europeană de, Con- de Conturi. Sunteți organizația cea mai puțin pregătită de a face față presiunilor grupurilor de interese, grupurilor de lobby. Nu știu de ce nu ați uh, reacționat în momentul în care ați auzit afirmațiile, afirmațiile atâtor piloți că au uh, dormit în timpul zborului. Și știm foarte bine care sunt uh, condițiile <laughs> pentru medici. Uh, perioada de stand-by reprezintă perioada de muncă, nu este o perioadă de odihnă. Și nu accept ca un pilot să-mi spună că a lucrat timp de 20-22 de ore. Acestea sunt criteriile importante pentru noi și până la urmă tot banii sunt importanți. De ce? Este clar că de fapt companiile aeriene doresc să-și facă afacerile, dar vă spun că contribuabilii europeni plătesc 30 de miliarde de euro în fiecare an companiilor aeriene, pentru care, de exemplu, nu mai plătesc TVA pe cherosenul uh, folosit. Deci este vorba de existență. Banii există și v-ați referit la siguranță, siguranță, siguranță. Și apoi să nu uităm ce se întâmplă cu aerul din cabină care este sub orice calitate. Nu spuneți nimic despre aceste lucruri și nimeni nu reacționează, nici uh, ministrul de transporturi din Germania, nimeni. Ignorați pur și simplu toate aceste pericole. Cred că situația nu mai poate fi continua așa și uh, noi suntem cei care trebuie să vă tragem la răspundere și să vă uh, spunem din nou că siguranța pasagerilor are cea mai mare prioritate și nu este vorba doar de, de vorbe, ci de realități. Michael, nu am dorit să te întrerup, însă teoretic ar trebui să te adresez uh, președintelui, nu restului audienței. Doresc să salut acum o delegație de manageri din uh, Franța sunt prezenți aici la invitația vicepreședintelui Comisiei, domnul Rica. Bine ați venit la comisia noastră și sper că vă veți bucura în această după masă. Vă mulțumesc. Domnul Groș are cuvântul două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să pun întrebări. Cred că declarații vom putea da și mai târziu. Însă, pentru a intro, pentru a avea o introducere. Eu mi-aș dori ca experții să se așează în locul nostru și să încerce să-și formuleze propria părere după cele auzite astăzi. Dacă o realitate este pictată fie în alb, fie în negru, mie mi se pare că lipsește obiectivitatea. Drept urmare, prima întrebare, dacă este să mă bazez pe anumite studii, atunci studiile respective trebuie să respecte anumiți uh, parametri. Este vorba de can- parametri cantitativi și uh, legați de perioada de redactare a studiilor, pentru că doar așa poți compara anumite studii. Deci, studiile consultate au avut același parametri sau a fost vorba de studii uh, baz- uh, bazat, concentrate pe pe o perioadă scurtă de timp în care au fost comparate puține, uh, puține date și acestea au fost comparate cu studii efectuate pe perioade mai lungi de timp în care au fost analizate mai multe date. Și apoi aș dori să știu, pe baza experienței dumneavoastră, dacă putem uh, analiza problemele manifestate în urma perioadei de stand-by și perioadei de muncă, probleme legate apoi de lipsa de respectarea cadrului de, de reglementare și apoi ce s-a întâmplat cu, cu accidentele care au fost evitate și de ce s-a putut evita, s a putut evita aceste probleme. Și apoi eu mă întreb dacă ce, ce se întâmplă cu o persoană care dorește să lucreze în acest uh, sector în care oboseala este atât de importantă, dacă se verifică starea sa de, de sănătate. Pentru că este foarte uh, important să poți să și faci, fa- să faci față unor asemenea provocări legate de caracteristicile unui loc de muncă. Vă mulțumesc, doamna Savana, două minute. Thank you, Chairman, and, and thanks, uh... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor uh, experților uh, care ați venit astăzi aici. Mai întâi o declarație și apoi o întrebare formulată. E de fapt un uh, opinie, dar o pot formula ca întrebare. Lumea companiilor aeriene s-a schimbat enorm în ultimii ani, așa cum s-au schimbat multe lucruri. adevărul este că trăim într-o lume a rentabilității și chiar dacă, din punct de vedere politic, doresc să vorbesc în numele industriei, trebuie să formulez întrebarea în următorul fel. Este adresată uh, EASA uh, și domnului Cruzo. De ce nu ne faceți o argumentație mai profundă în legătură cu studiile experților, în legătură cu simplul fapt că există limite în buna funcționare a ființei umane, mai ales într-o lume uh, în care se așteaptă atât de mult din partea ființelor umane. Și fie și nu trebuie să fim la sindicat ca să spunem aceste lucruri, pentru că, după părerea mea, aici e vorba doar de siguranță. Deci întrebarea mea este de ce nu ne dați mai multe informații de la experți, pentru că experții spun acest lucru, că trebuie să existe o limită de timp pentru standby și apoi operațiuni de zbor. Mulțumesc. Domnul Ugias, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pornesc de la uh, considerația colegului Pirker, care a spus, eu când călătoresc, uh, mi se întâmplă și mie, sau muncesc, sau mă odihnesc. Dar a venit uh, unor uh, piloți, li se cere să se uh, odihnească în timpul zborului. Uh, deci să facă dusul ca pilot și întorsul ca pasager și această perioadă de zbor este considerată perioadă de odihnică. Este aceasta o practică corectă? Sau oamenii se obosesc în această perioadă? Eu nu cred că această, uh, această întoarcere ca pasager uh, poate fi considerată perioadă de odihnă cum ar fi statul acasă. Uh, puteți să-mi răspundeți, vă rog, la această întrebare. Okay, thank you. Fine. Mulțumesc. Am și eu trei întrebări, spune domnul președinte. Am trei întrebări adresate tuturor. Uh, la una se poate răspunde cu da sau ba. Mai întâi vă întreb, propunerile EASA făcute comisiei sunt, după părerea dumneavoastră, cu adevărat nesigure, periculoase? Aceasta este prima întrebare și puteți să răspundeți cu da sau nu. A doua întrebare care opțiune este cea pe care, care doriți să primeze dacă ați putea alege vechile uh, reguli sau noile propuneri EASA, ținând cont ceea ce am spus la început, că noi putem sau să acceptăm sau să, răs, sau să respingem propunerea și dacă respingem, atunci se aplică starea de fapt actuală, status quo-ul. Și a treia întrebare este adresată doamnei Jones ceea ce ne-ați spus uh, de la Autoritatea Aviației Civile din Regatul Unit uh, este ea sprijinită și de celelalte autorități de reglementare din statele membre? Dau cuvântul mai întâi reprezentanților companiilor aeriene, apoi sindicatelor și apoi doamnei Jones, apoi domnului Grundel și apoi agenției EASA și apoi comisiei. Deci, mai întâi Trei minute fiecărui vorbitor. Știu că nu avem mult timp, dar vă rog să răspundeți cât mai succint. Mai întâi dau cuvântul domnului Devroi, trei minute, vă rog. Domnule Coracic, doriți să luați cuvântul? Da, am dorit inițial, dar mi s-a furat timpul. Puteți lua cuvântul, dar ar fi mai bine, domnule Colicec, dacă ne-ați anunța acest lucru mai devreme. Eu <laughs> pot să fac multe, dar nu pot să vă citesc intențiile dacă nu le exprimați. Vă rog. Nu pot nu pot decât să fac semn cu cele două mâini. Pot să fac și cu piciorul dacă doriți. Da, <laughs> puteți să faceți semn cu, cu ce doriți. Spune domnul președinte. Oricum aveți cuvântul două minute, vă rog. Možnosti mluvit česky. Nejsem pilot, ale ten problém, že... Nu sunt pilot, dar În problema calculării timpului de stand-by, în cadrul timpului de lucru, este un lucru comun multor profesii. Și în multe domenii am două întrebări. Cum ați evaluat perioada um, perioada de muncă noaptea. Eu am zburat de mai multe ori, știu că trebuie să faceți față decalajului orar eh, și în 24 de ore, practic, eh, puteți zbura eh, și pe perioada de zi și pe perioada de noapte. A doua întrebare, aveți un tabel de care să compare uh, condițiile impuse de diferitele federații uh, ale mm, de aviatice de la nivel internațional care se compare, deci, uh, perioada de muncă pe uh, zi, pe săptămână și așa mai departe. Sunt convins că regulile diferă de la țară la țară și în momentul în care am încercat să caut aceste informații în trecut, le-am discutat cu psihologii, nimeni nu a putut să-mi spună clar care este perioada sigură de funcționare, de, de muncă. În domeniul transporturilor rutiere s-a făcut un efort pentru a introduce camere video pentru a urmări uh, mișcarea pupilei uh, șoferului. Uh, ați făcut studii similare pentru a evalua oboseala piloților? Mulțumesc. Domnul Devroi, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, prima întrebare. Dacă propunerea AESA este sigură, dar este foarte sigură, este mai strictă decât uh, regulamentul uh, actual și bazându-ne pe faptul că acest sector este unul foarte sigur și astăzi, această propunere nu va reduce uh, gradul de siguranță. Deci la prima întrebare răspund cu un da. A doua întrebare, dacă îmi prefera vechile reguli sau propunerea AESA, ei bine, în spiritul armonizării europene, crearea unui singur set de reguli pentru pasagerii europeni, am prefera regulile AESA, chiar dacă din punctul de vedere al siguranței am putea accepta și regulile existențe, care însă nu sunt bune pentru armonizarea europeană. Ce nu trebuie să uităm este că companiile aeriene nu mai sunt uh, naționale, ci devin tot mai mult companii europene, dacă nu chiar internaționale. Drept urmare, avem nevoie de un set comun de reguli. Vă mulțumesc, domnule, domnul Moisen. Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare, dacă propunerea AESA nu este sigură, în prezentarea mea nu m-am referit la acest lucru pentru că eu am uh, plecat de la premisa că rezultatul uh, acestei propuneri va fi unul sigur. Deci, confirm, da, propunerea Agenției Europene pentru Siguranța Aviatică este una sigură, aduce un grad mai mare de siguranță ca înainte. Dacă am avea opțiunea de a alege între cadrul actual și noua propunere, uh, răspunsul meu se bazează pe experiența mea. Eu sunt de formație inginer și dacă doresc să fac un lucru, primul lucru mă informez și mă bazez pe cifre. Prima reacție a fost că această, că această propunere este una rea, dăunătoare. Datorită faptului că această propunere este rezultatul unei munci timp de, purtate timp de trei ani, am discutat și cu colegii mei din uh, stânga, timp de trei ani. Deci, da, suntem de acord cu această propunere, care este rezultatul consultărilor care au durat timp de trei ani, s-a ținut seama și de studiile relevante pentru siguranță. Da, Uh, spune domnul președinte, nu trebuie să răspundeți doar la întrebările mele, ci la toate întrebările uh, puse. Doamna Cica din partea Federației Europene a Lucrătorilor în Transporturi. Eu vrei... Bună seara din nou! Aș dori să răspund foarte pe scurt, dar să spun în primul rând că în ceea ce privește propunerea EASA, cu siguranță nu Uh, experții sunt cei care trebuie să dea un răspuns. În momentul în care s-a cerut un răspuns în legătură cu întreaga propunere a EASA, deci, practic, experții nu s-au exprimat. Așa cum a spus domnul Gundel, ne lipsește o parte importantă um, și anume acest aviz al experților. În al doilea rând, când facem referire la riscurile sociale, ne referim și la oboseală ca risc, pentru că acesta este un risc pentru securitate și uh, sănătate, sănătatea noastră. Eu uh, uh, lucrez pe avioane de ani de zile și aceste ritmuri de zbor atât de stresante ne duc până la îmbolnăvire companiile uh, folosesc uh, personalul și apoi îl dau la o parte. Deci, practic, uh, exploatează oamenii pe perioadă scurtă de un an și atunci uh, oamenii sau uh, pur și simplu părăsesc, părăsesc compania uh, sau personalul este dat afară de companie și uh, practic uh, personalul navigant poate să-și, pierde, să-și piardă chiar capacitatea de a zbura, pentru că dacă ne pierdem sănătatea, uh, noi nu mai putem zbura, pentru că deci, uh, iată, nu puteți pune în pericol sănătatea noastră, pentru că, pe de o parte, în momentul în care trebuie să deschizi ușa, uh, ieșirea de uh, urgență în fața unor pasageri super stresați, persoana nu poate să fie obosită, pentru că trebuie să gestioneze situația de urgență. Mulțumesc! I'm just going clear in my mind. Ca să fie clar, dumneavoastră spuneți că propunerile EASA sunt deci nesigure și periculoase? Spuneți acest lucru? No, forse non è stata fatta. Nu, poate nu s-a interpretat corect. Nu am spus acest lucru. Dar aceasta este întrebarea care v-a fost pusă. Puteți să răspundeți la întrebare? Dar dumneavoastră trebuie să puneți această întrebare experților. Iată care este răspunsul meu. Sono gli scienziati che possono dire. Experții pot să spună dacă propunerea EASA uh, pune securitatea în pericol sau nu. it doesn't answer my question. Mr. Nu-mi răspundeți la întrebare. Domnul Horn. Answer your questions. Vă mulțumesc. Vă voi răspunde la întrebarea pe scurt la sfârșit, însă în primul rând aș dori să spun că poziția uh, piloților se bazează pe dovezile științifice de la bun început. Am încercat de mai multe ori să avem negocieri între companiile aeriene și personal. Acest lucru nu a funcționat și am sperat că, că ne vom baza pe expertiza uh, specialiștilor, pentru că acest lucru va îndepărta problemelor. Din păcate, nu s-a respectat zile științifice. Pentru a răspunde Agenției Europene pentru Siguranța Aviatică, uh, experții sunt cei, experții în oboseală ar trebui să evalueze relevanța unui, uh, unui studiu și nu personal administrativ. Și în plus, Aș dori să explic problema legată de această perioadă de stand-by. Mai mulți vorbitori au spus că perioada de stand-by înseamnă că poți să și dormi acasă. Problema este că această perioadă de stand-by este o perioadă în care trebuie să fii la dispoziție. Uh, trebuie să te aștepți să fii sunat la începutul perioadei respective și, de fapt, 50% uh, din cazuri ești Uh, sunat la începutul perioadei respective, deci trebuie să fii odihnit de la bun început. Și 8 ore mai uh, târziu nu vei mai putea uh, dormi. Tocmai de aceea, perioada de stand-by plus perioada de muncă reprezintă timp de veche, perioada de veche. Și acum, la întrebarea lui domnului președinte Brian, dacă propunerea ASA este sigură sau nu. E bine, asta merge dincolo de limitele susținute de propunele de dovezile științifice când vine vorba de oboseală. Apoi, ce opțiune am prefera, regulamentul actual sau noua propunere, acest lucru iluminează un punct foarte important pentru noi. Foarte mulți spun că este vorba de o propunere care îmbunătățește siguranța în comparație cu regulamentul uh, actual. Ei bine, cadrul de reglementare actual nu există peste tot în Europa. Există foarte multe lacune, există foarte multe acorduri colective de muncă care se reflectă la timpul de lucru și, prin comparație, propunerile actuale sunt chiar mai rele. Aceste propuneri pot fi îmbunătățite, cred că avem oportunitatea de a le îmbunătăți. Comisia Europeană poate face propuneri care să țină seama de îngrijorările exprimate de noi și, de fapt, este vorba de îngrijorări exprimate de oamenii de știință și dacă se va face acest lucru, propunerea ESA va fi acceptabilă. Dacă nu se vor face aceste îmbunătățiri, atunci prerogativa Parlamentului de a spune nu este foarte importantă, pentru că această propunere nu poate fi acceptată în forma sa actuală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Horn. Doamna Jones are acum cuvântul. questions. Mulțumesc. O să răspund în primul rând la întrebările dumneavoastră, domnule președinte, dacă propunerile ESA uh, vizează direct uh, siguranța. A spus această întrebare. Eu, mm, răspunsul nostru este nu. Uh, noi folosim un aviz, dacă folosim un aviz anterior sau nou set de propuneri, noi considerăm că dacă noul set de propuneri este corect implementat, atunci îl sprijinim și statele membre vor trebui să voteze acest nou set de reguli, deci nu vă pot răspunde numele lor. Din activitatea mea și din contactele mele am înțeles că statele membre sprijină destul de mult aceste noi propuneri, dar încă o dată nu pot să anticipez răspunsul pe care îl vor da ele. Încerc să amintesc toate întrebările care mi-au fost uh, adresate sau care ne-au fost adresate. În legătură cu limita noaptea, s-a vorbit foarte mult uh, despre uh, ce înseamnă noapte, noapte în termen uh, științific, între ora 2 și 4 și 59 dimineața. Propunerea pe care o discutăm va crește, uh, va, va scădea uh, Uh, normele actuale, noaptea se va scurta, uh, se va lungi cu o oră și jumătate. Credem că e o îmbunătățire față de normele în vigoare. Credem de asemenea și că trebuie să motivăm științific uh, regulamentul, deci trebuie să ne bazăm pe datele științifice. Și unul dintre principiile științifice pe care le avem este că limitarea timpului de sport e importantă, dar obligația care, în, care înconjoară această limitare a timpului de sport este și mai importantă. Când uh, Uh, în conformitate cu nou regulament, se respectă timpii de 10 euro. Din experiență, vă putem spune că putem merge chiar mai departe, mai mult de cele 10 ore. Dar e foarte important ca cerințele din nou regulament să fie uh, uh bine gestionate, dar în ce privește chestiunile de siguranță, reducem cu 15 minute uh, timpul pe un uh, zbor pe două sectoare. În ce privește limitele de siguranță, noi trebuie să vedem dacă echipajul uh, face față. Deci nu vom stabili o limită zilnică, uh, ci trebuie să examinăm timpii de zbor. De aceea trebuie să vorbim mai mult despre ce se întâmplă după un timp de zbor. Cred că în parte răspund la întrebarea dumneavoastră. Dacă uh, personalul de zbor uh, e de serviciu 24 de ore, atunci ar trebui să beneficieze de un timp de odihnă de 24 de ore, dar noi nu considerăm că acest timp ar trebui doar să fie considerat timp de odihnă. Iată ce aveam eu de spus. Mulțumesc, domnul Gondel. Trei minute, vă rog. Vă mulțumesc. Prima întrebare s-a referit la Fatigue Risk Management, suntem de părere că acest sistem de gestionare a riscului pus de oboseală, dacă este bine folosit, sporește siguranța. A doua întrebare s-a referit la specificitatea întrebărilor uh, adresate de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică Oamenilor de Știință. Aceste întrebări au fost, au fost publicate în trei uh, rapoarte și în raportul Möbius. Puteți să le primiți din partea mea, nu este nicio problemă. Și pe noi ne-am mirat de ce au fost puse aceste întrebări și nu altele, însă până la urmă acest lucru nu este atât de important, după părerea noastră. Apoi domnul Groș a dorit să știe cum pot fi comparate studiile, dacă am înțeles eu bine întrebarea. Aș dori să vă spun că în perioada între 1985 și 1995 a fost perioada în care au fost elaborate mai multe studii cu cooperarea internațională, Statele Unite, au participat Europa, Asia. În 1995 cu toții am fost de părere că timpul de zbor pe noapte trebuie să fie limitat la 10 ore. După 1995 a fost uh, efectuat uh, un uh, studiu de către Autoritatea Aviației Civile din Regatul Unit care a pus sub semnul întrebării acest, această opinie și apoi momentul în care, momentul în care trebuie să te prezinți la, la muncă și acest uh, element, din păcate, a fost uh, ignorat până acum, însă el face parte din acest uh, sistem de gestionare a riscului pus de oboseală. Apoi, întrebarea pusă de europarlamentarul din Italia, E bine, perioada de stand-by trebuie considerată a fi perioada de serviciu, nu de odihnă. Și apoi întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Din păcate, uh, întrebările dumneavoastră sunt prea sugestive și educația mea nu-mi permite să vă dau un răspuns pentru că aș înspăimânta populația europeană. În general, zborul, zborurile din Europa sunt sigure și acum în legătură cu uh, sistemul actual sau propunerea făcută de Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică, acestea pot fi îmbunătățite, drept urmare nu vă pot spune dacă ele sunt mai bune decât uh, sistemul actual, decât sistemul vechi care funcționează. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Acum, din partea AES, are cuvântul domnul Clizov pentru 3 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer doar la întrebările legate de știință și sper că împreună cu Mathieu vom reuși să răspundem la toate întrebările care ne vizau. În primul rând, în ce privește studiul științific pe care agenția îl va uh, comanda, după cei trei ani după punerea în aplicare a noilor reguli, agenția va publica un raport la sfârșitul acestui studiu și în acest, ca în raportul pregătit de agenție el va fi publicat pe uh, site-ul internet AESA și va fi uh, accesibil uh, tuturor uh, eurodeputaților și opiniei publice în general și vom, ne vom bucura să discutăm acest raport cu dumneavoastră. În acest raport, uh, dacă considerăm că trebuie să se facă uh, noi îmbunătățiri în domeniul uh, siguranței, vom începe un nou proces și vom încerca să amendăm din noi regulile. Apoi, uh, Uh, s-a mai vorbit uh, despre accidente, de ce am renunțat la uh, gestiunea managementului. Noi am spus că, din contră, încercăm ca în funcție de accidentele care au avut loc să încercăm să îmbunătățim condițiile de siguranță. A mai fost o întrebare în legătură cu faptul că nu contează dacă acest studiu Uh, e realizat, eu aș spune că din contră, <laughs> contează. Și aceasta pentru că în Regatul Unit poți să ai un timp de spor de 10 ore, de 14 ore și un timp de odihnă de 10 ore. În Europa ai un timp de zbor de 10 ore și uh, un timp de uh, odihnă de 18 ore. Deci uh, diferența este foarte mare și dacă ai două studii științifice uh, în Regatul Unit și în Europa, atunci rezultatele vor fi diferite, bineînțeles. Apoi, apoi, în legătură cu raportul Moebius, a fost publicat de către agenție în ianuarie 2009. De ce nu am uh, ținut cont doar de concluziile din acest raport? Aici nu o să fiu total uh, politically correct, pentru că acest raport nu a fost uh, perfect, mai ales cei 10 oameni de știință au validat Uh, acest studiu a fost validat de către un statistician uh, care nu avea niciun fel de noțiune în domeniul aviației și a făcut niște corelații greșite uh, și nu a putut prelua concluziile acestui studiu, deci. De ce nu am ținut cont mai mult de părerea comunității științifice? După cum am spus, am încercat să ținem cont de părerea experților. Am avut o întâlnire de trei zile cu experții, cu cercetătorii Uh, am fost în contact strâns când și-au întocmit uh, raportul și credem că prin intermediul acestui contact strâns am avut o contribuție suficient de importantă din partea lor. Cred că mi-a expirat uh, timpul de trei minute. Mulțumesc, domnul Baldwin de la Comisie. Trei minute. Michael, te rog. Aș putea să-ți dau o listă de întrebări la care nu s-a dat răspuns, domnul Baldwin. Experții primesc doar trei minute, vă rog. O să încerc să răspund uh, cât de multe întrebări, uh, la cât de multe întrebări în 3 minute. Au fost uh, făcute foarte multe aspecte, observații importante. Standby-ul în aeroporturi mai ales. Întrebarea este, dacă avizul AESA și comisia, uh, propunerea comisiei va permite practici nesigure, de exemplu uh, un timp de zbor de 20 până la 26 de ore. Între, uh, răspunsul la această întrebare este nu. Și aceasta din două motive principale. În primul rând, o să încerc să răspund la întrebări. Îmi pare rău dacă nu fac ce vreți dumneavoastră. În primul rând, pentru că propunerea AESA Uh, prevede obligații pentru statele membre, uh, membrii pilotajului, uh, că respectă principiile de gestiune a oboselii. Aceste obligații au întâietate asupra limitelor maxime și trebuie să fie respectate în orice împrejurare. Uh, atunci când există o, un sistem de limitare a timpului de zbor, există ideea că trebuie să existe limite și mai mult uh, uh, trans, trans, deci, sistemele de zbor ale transportatorilor aerieni trebuie să fie validate la nivel național. Și, de asemenea, pilotul trebuie să folosească timpul de odihnă care a fost alocat. În al doilea rând și pentru că membrii, uh, deci piloții, nu trebuie să uh, conducă avionul, piloteze avionul dacă consideră că este prea, uh, prea obosit. Și apoi faptul că un membru al echipajului ar putea să nu doarmă timp de 20 de ore se bazează pe o prezumție uh, greșită. Dacă transportatorul aerian nu uh, îi permite să se Uh, deplaseze de la locul de odihnă până la aeroport. Nu ar trebui să uh, stea mai mult de 18 ore mai mult în stare de veche, ceea ce e uh, rezonabil în conformitate cu studiile științifice. O a doua întrebare legată de sporurile de noapte. Și au fost dezbate foarte aprinse pe această temă. Le respect și le recunosc. Să nu uităm, și aici a spus domnule președinte, regulile actuale din Europeană permit zboruri de până la o 11 de o ore și 45 de minute noaptea propunerea ESA va fi mai strictă, va, va, vor exista patru măsuri de atenuare. În primul rând, limita de zbor va fi de 11 ore, apoi operatorii vor trebui să aplice principii de gestiune a riscului, apoi se vor aplica limite mai stricte decât regulile actuale în ce privește um, aceste, acest timp de oboseală și apoi prin impunerea unei limite de 60 și nu de 60, 36 de ore în cazul în care apar probleme uh, în programul de zbor. Domnul Alcadraui a pus o întrebare legată de regulile de siguranță și de regulile sociale în conformitate cu regulile de limitare a timpului de zbor. Uh, legislația uh, socială va fi mai uh, Uh, strictă noile reguli. Nu există nicio legătură între sistemul de limitare a timpului de zbor și ce figurează în, uh, în convențiile colective regulile de siguranță trebuie să se bazează pe uh, principiul că regula cea mai uh, strictă se aplică și, deci, prevederile din noul uh, regulament nu trebuie să aducă uh, prejudiciu legislației naționale și co convențiilor colective. Doamna Lichtenberg și ceilalți au pus o întrebare legată de faptul, cu, faptul că statele membre vor putea aplica uh, reguli mai uh, protectoare. Îmi pare rău că îmi depășesc timpul. Vreau să răspund la întrebări dacă pot. Da, în conformitate cu regulamentul, uh, regulile de armonizare înlocuiesc uh, uh, regulile naționale, se aplică reguli egale pentru toată lumea și recunoașterea reciprocă în conformitate cu ultimile date științifice. Dar transportatorii aerieni pot notifica Comisiei sau AESA în legătură cu procedurile de prescriere de ce pentru a uh, ține cont de specificitățile naționale, Ehm, de exemplu, ehm, nopțile foarte lungi în țările scandinave. Nu considerăm că este necesar să se facă acest lucru, să se introducă noi prevederi legate de faptul că statele membre pot primi excepții, pentru că aceste reguli actuale sunt foarte clare, dar în orice caz suntem gata să introducem această prevedere într-un considerent. Și, în fine, pentru a răspunde la domn- întrebarea domnului Kramer în legătură cu faptul că nu facem nimic pentru piloți. Domnule Kramer, regulile se aplică atât piloților cât și echipa, uh, echipajului de zbor. Aceleași reguli. Uh, în tot ce am făcut uh, împreună cu sindicatele și îmi pare rău că Uh, nu toată lumea recunoaște ce am făcut, un reprezentant al uh, unui sindicat nu recunoaște. Uh, în ce privește odihna în timpul zborului, a persoanelor de zbor, vom propune reguli pentru a clarifica o ambiguitate care a avut această problemă. Bucur că am avut dezbaterea. Îmi pare rău dacă n-am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc pentru timpul alocat. Mulțumesc, domnule Baldwin. Câteva concluzii din partea mea și din partea raportorilor pentru procedura de comitologie. Nu știu dacă domnul Cadraui dorește să spună ceva, dar foarte pe scurt, Brian. Uh, me... N-am nevoie de prea mult timp pentru a spune acest lucru și anume că uh, dezbaterea a fost una foarte utilă din punctul meu de vedere, chiar dacă nu este toată lumea de acord. Cred că această dezbatere ne-a ajutat să înțelegem care este situația actuală și care sunt uh, principalele elemente. Comisia probabil își va transmite formal, formal propunerea înainte de vacanța de vară. Din câte am înțeles, îmbunătățirea de propunerii EASA sunt discutate în momentul de față de actori implicați și uh, modul în care Parlamentul a abordat problema în ultimele luni a ajutat să îi reunească pe actori interesați pentru a discuta. Domnule președinte, într-adevăr, preferăm să primim o propunere acceptabilă pentru toată lumea. Sper sincer că Actorii interesați, în momentul în care se va face propunerea, vor putea răspunde clar la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, și anume, doriți sau nu doriți această modificare sau preferați status quo-ul? Considerați că noua propunere reprezintă o îmbunătățire sau din potrivă? Amintesc colegilor că noi nu putem decât să respingem întreaga propunere și să aruncăm astfel pe apa sâmbetei uh, toată munca de pregătire de trei ani. Deci trebuie să ne gândim bine ce facem. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ce pot, doresc să spun uh, în încheiere că eu am fost raportor inițial pe acest subiect și încă simt consecințele acestui proces care a durat enorm de mult pentru a încerca să reunim partenerii sociali. Deci, uh, uh, status quo-ul este bebelușul meu, este planul Simpson, dacă doriți, dar um, s-a prevăzut deja uh, reevaluarea uh, status quo-ului și tocmai asta facem acum. De aceea am pus eu ultima întrebare. Ce preferați, situația veche sau noua propunere? Pentru că nu există cale de mijloc. Nu puteți spune, îmi dorim o bucățică din cel nou și o bucățică din cel vechi. Sau cel vechi, sau cel nou. Iată care este singura alegere posibilă pe care o poate face Parlamentul când primește propunerea Comisiei. Și avem o vagă idee în legătură cu ce vrea Comisia, dar având în vedere că încă nu ne-a transmis un text, nu putem face decât supoziții. Acestea fiind spuse, mulțumesc tuturor uh, celor care au participat la această mini-audiere, domnului Baldwin, domnului Devroy, domnule Moison, domnei Chica, Chica, domnului Horn, domnului, domnei Jones, domnului Gundel, domnului Cluzo și mulțumesc și eurodeputaților. Numai la un moment dat uh, nu mai făceam față cu disciplina, dar în general au fost destul de disciplinați. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru contribuții, pentru participare. Acum așteptăm propunerea comisiei și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Acum avem, uh, continuăm cu ușile închise, așa că așteptăm câteva minute ca cei care trebuie să iasă din sală să o facă.